Kolleginnen und Kollegen, bitte Platz zu nehmen. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Ieri nu am mai avut timp să continuăm cu discuția cu privirea la sectorul privat și dezvoltare. Aș vrea să vă propun să discutăm despre acest punct acum înainte de vot Doamna Luzing ne va prezenta pe scurt ce a realizat în acest raport și după aceea, dacă raportorii din umbră au ceva de zis, pot să o facă imediat pentru ca să putem să introducem acest punct repede și la votul de după aceea. Acest raport uh, este pe fond în DEVE și uh, domnul Deva este raportor acolo. Doamna Luzing, aveți cuvântul. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt din partea mea, aș vrea în primul rând să mulțumesc secretariatului pentru colaborarea foarte bună și mai ales colegilor, de asemenea, pentru amendamentele constructive pe care mi le-au trimis. Cu toții suntem de acord că politica de dezvoltare are ca scop combaterea sărăciei și înlăturarea acestor situații precare. Suntem cu toții de acord de asemenea că avem un obiectiv comun și anume că ajutorul trebuie să ajungă acolo unde cu adevărat este nevoie de el. Așa cum uh, se întâmplă, obiectivul uh, suprem al întreprinderilor nu este neapărat dezvoltarea în regiunile în care sunt amplasate, ci mai degrabă să câștige bani. Există foarte multe exemple pe lângă acestea și avem exemple concrete la care întreprinderi, de exemplu, au încălcat drepturile omului și au încălcat și drepturile mediului. Mă gândesc aici, de exemplu, la fenomenul de acaparare a terenurilor, mai ales în Africa. Vorbim uh, de aceea cu toții despre standarde internaționale și trebuie să cerem standarde obligatorii internaționale pentru întreprinderi. Există pericolul ca și uh, anumite întreprinderi străine să înlăture întreprinderile la fața locului, dar întreprinderile locale sunt extrem de importante tocmai pentru dezvoltarea statelor respective. Scopul acestui aviz este să încercăm să vorbim despre această tensiune și să încercăm să găsim o soluție pentru ca întreprinderile private să joace un rol important la dezvoltarea durabilă și la realizarea acestor obiective. Din foarte multele amendamente care vorbeau despre șansele și limitele angajamentului din partea sectorului privat în domeniul dezvoltării, am putut să elaborăm mai multe amendamente de compromis și sper că aceste amendamente să poată să găsească o majoritate aici, la votul care urmează și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, stimată doamnă Lusing. Și acum domnul Chiuciuc. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că amendele, amendamentele acestea recunosc um, importanța dezvoltării sectorului privat în cadrul uh, cooperării pentru dezvoltare și în cadrul reducerii sărăciei. Sectorul privat are o contribuție importantă, evidentă, la dezvoltarea pe termen lung, pentru că dezvoltarea economică este un instrument de eradicare a sărăciei. Aceasta însă se poate face numai prin promovarea drepturilor omului și prin îmbunătățirea unei bune guvernanțe și a unui stat de drept. Uniunea Europeană ar trebui să susțină responsabilitatea corporațiilor, responsabilitatea socială și parteneriatele public-private care fac parte și din agenda noastră. Agenda viitorului trebuie să țină cont de reducerea sărăciei și aș vrea să încurajez, dragi colegi, pe toată lumea să voteze pentru acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Chiuciuc. Domnul Preda are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, raportul, raportorul domnul Ștetine din partea grupului nostru nu este aici în sală astăzi pentru a vă spune câte peripeții am avut în legătură cu acest uh, aviz, grupul nostru a decis să voteze împotrivă pentru că e vorba de un raport care este încă la începutul eforturilor și este, în ciuda eforturilor care s-au făcut, um, o realizare a idealurilor marxist-leniniste și a unei propagande ideologice a stângii radicale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Preda. Dau cuvântul acum domnului Howitt. Vă rog, Richard, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Noi vom vota pentru acest uh, aviz. Știu că unii dintre colegii noștri de la PPE au rezerve. Am fost destul de dezamăgit la reuniunea cu privire la compromisuri. Nu vreau să vă critic, dar am auzit un argument care vorbea mai mult uh, de Parlamentul acesta decât de subiect. Pe de o parte, exista un grup care spunea că sectorul privat nu are niciun rol în dezvoltare și, uh, pe de altă parte, existau argumente care spuneau că sectorul privat este cel mai bun instrument de combatere a sărăciei. Deci, poziția noastră, a grupului nostru, este una mai de mijloc și acesta recunoaște importanța rolului sectorului privat, dar recunoaște că și responsabilitatea corporațiilor este, în legătură cu drepturile omului și cu uh, acapararea terenurilor, de exemplu, foarte importantă. Regret dacă această Uh, aviz nu va putea fi votat în comisie pentru că aceasta ar arăta prea mult uh, diviziunile noastre interne și nu atât de mult importanța subiectului. După părerea mea, se vorbește foarte bine aici despre drepturile omului și despre drepturile corporațiilor. Eu mă întâlnesc foarte mult cu alte persoane și există foarte mult uh, leadership în exterior pe această temă și poate și noi ar trebui să ne luăm după ei. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tanăc, vă rog. Da, mulțumesc. Nu are rost să mai uh, repet ce a spus colegul meu de la PP, și anume că noi considerăm că acest aviz este, de fapt, condus ideologic de către stânga radicală și de aceea vom vota împotrivă. Mulțumesc. Doamna Schaffhauser, vă rog. Domnul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Acest raport are elemente pozitive pe care trebuie să le recunoaștem, mai ales atunci când uh, arată cum evaziunea fiscală și uh, datoria atârnă pe umerii uh, țărilor care sunt uh, prost dezvoltate, mai ales țărilor din Africa. Dar acest raport are o viziune eronată. Eu am promovat și sunt foarte mulțumit de acest lucru. Am promovat susținerea întreprinderilor mici, susținerea acordată sectorului privat în general și dezvoltării. Dar acest uh, raport aduce o viziune statală mai degrabă, etatistă. Și a fost uh, un eșec această viziune până acum în Africa. Dacă ne uităm, de exemplu, la Algeria sau dacă ne uităm la alte țări care au încercat să aplice aceste teze marxiste mai degrabă, aceștia au ajuns într-o situație foarte dificilă la un moment dat de non-dezvoltare, o situație mult mai gravă decât uh, alte țări. Așadar, vom uh, vota împotriva acestui raport, în ciuda unor elemente pozitive pe care le conține. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schaffhauser. Doamnă Lösing, vă rog, dacă vreți să mai spuneți ceva înainte de vot. Da, cred că nu mai e mult de adăugat, de fapt, decât mirarea mea, poate, despre faptul că nu se discută pe conținut de multe ori, ci se discută, din păcate, mai degrabă în, într-un context de reproșuri, la, într-o activitate care a fost totuși destul de echilibrată și nu pot să înțeleg această atitudine. Mulțumesc. Uh, vielen Dank. I guess, uh, with the... Mulțumesc. Dezbaterea a s-a încheiat și vom trece acum la vot. nous avons Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Domnilor și domnilor, trecem la votare. Am jetzt Kompromiss 1. Amendamentul de compromis 1 este foarte complicat. Cine este pentru prima parte? împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm? S-a închis votul 28 pentru 35 împotriva, respins. Ce se întâmplă aici? Nimeni nu cred că poate înțelege. Amendamentul 1. Nu, amendamentul 1 este caduc. Continuăm cu amendamentul numărul 8. Cine este pentru amendamentul 8? Împotriva. Abțineri. Respins. Amendamentul 10. Pentru. Împotriva abținării se adoptă. Amendamentul 13. Pentru. Împotriva abținării se adoptă. 8 a fost respins, nu am văzut bine. Uh, trebuie să supun la vot în primul rând 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Die da. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 33 de voturi pentru, 27 împotrivă, se adoptă. Continuăm cu amendamentul 30. Cine stă pentru? Împotriva abține se adoptă. 31 pentru. Împotriva abține se adoptă. 32 pentru. Împotriva abține se adoptă. 33 pentru împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 35 pentru, împotriva abțineri. Cred că mai verificăm o dată. Cine stă pentru? Nu. Vot electronic. Die S-a închis votul, 35 pentru, 21 împotriva se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 44 acum. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 4 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul 5. Acum cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu amendamentul 56. Patanul Borghezio, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 59 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6, vot pe părți. Cine stă pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu 68. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Pentru împotriva, abțineri, respins. 73 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79 acum. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru împotriva abțineri se adoptă. Am ajuns la votul electronic final. Die Abstimmung ist geschlossen. S-a închis votul. 30 de voturi pentru, 30 împotriva, se adoptă. Yeah. Wer ist der Vorsitzende? Wer hat Doamna Lösing. Grupul meu politic la votul final a, a votat pentru acest uh, proiect de aviz pentru că dorim să fie adoptat cu toate amendamentele de compromis Însă, cu toate acestea, eu aș dori să mi se înlăture uh, numele de pe acest raport. Vă mulțumesc. Dann wird es ein namenloser Va fi atunci un uh, raport uh, lipsit de nume pentru că nici președintele nu dorește să-și uh, treacă numele pe acest raport. Herzlichen Dank.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 la Mașrec, domn, doamna Matias, doamna Mănescu, domnul Cosolino, Cosolino, domnul uh, Winberg au participat la această vizită în Beirut și dau cuvântul doamnei Matias. Please, quiet! Vă rog să faceți liniște, dragi colegi. Doamna Matias, vă rog. Vă rog să încetați cu discuțiile acolo în rândul socialiștilor, vă rog. Obrigada, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Fizemos uma, realizamos uma delegação ao Líbano. Așa cum s-a spus deja, am avut o delegație care a vizitat Libanul de pe 16 până pe 20 iunie, deci tocmai ne-am întors. Și, cum spuneați și dumneavoastră, delegația avea patru membri ai Parlamentului. Eu însă, în calitate de președinta delegației, vicepreședinta, doamna Mănescu și doamna Wimberg și domnul Cosulino. Îmi place atât de mult când președintele nu ne ascultă. De fapt, nimeni nu ascultă aici, nu? Misiunea a fost foarte importantă, mai ales în contextul actual. Este vorba de o situație de-a dreptul critică. Situația din Siria și din Liban, bineînțeles în urma războiului din Siria. Aș dori să vă prezint câteva concluzii în urma acestei vizite a delegației noastre și știu că ați primit deja comunicatul de presă pe care l-am pregătit pentru încheierea vizitei noastre și cred că principalele concluzii se află în acest document pe care probabil l-ați văzut deja, așa că am să încerc să fiu cât mai succintă cu putință. Aș dori să spun doar câteva lucruri referitoare la conținutul vizitei noastre. Și după aceea am să vă prezint uh, câteva elemente de analiză politică. Ținând cont de programul și de conținutul vizitei, am avut două zile consacrate situației din Liban și o zi situației din Siria. În Liban ne-am întâlnit cu autoritățile libaneze și nu doar cu reprezentanții Parlamentului, ci și cu primul ministru, cu președintele Parlamentului libanez, ne-am întâlnit cu reprezentanții celor patru grupuri politice, Hezbollah, Mișcarea Viitorului, domnul Alanaun și purtătorul de cuvânt al Parlamentului, Nabi Meri. Nu ne-am putut întâlni însă cu Sami Jaja, nici cu Wally Jumblat, din uh, lipsă de timp, deși prevăzusem uh, o întâlnire cu acești doi lideri politici. În plus, ne-am întâlnit și cu uh, membrii eminențe armatei libaneze, cu ONG-uri, cu reprezentanții agențiilor ONI, ONU care se află acolo din cauza refugiaților existenți. Și aș vrea să fac trei comentarii aici. În primul rând, un comentariu referitor la situația din Liban, în al doilea rând, un comentariu referitor la refugiați și al treilea referitor la, refugi- la Siria. Doamna Wimberg este aici în sală, nu știu dacă și ceilalți colegi ai delegației sunt aici, uh, doamna Manescu și domnul Coțolino, dar oricum am să rog pe Cristina să adauge câteva comentarii la sfârșitul intervenției mele. Acum, trecând la prima uh, intervenție referitoare la Liban, am vorbit despre situația politică actuală și E clar că rolul nostru, rolul UE, este acela de a încuraja forțele politice și sociale din Liban pentru a trece peste blocajul instituțional care ar exista la ora actuală pentru a garanta o bună funcționare a instituțiilor la nivel național. Am abordat în special problema alegerilor prezidențiale și suntem cu toții de acord că decizia trebuie luată doar de către autoritățile libaneze și de uh, către poporul libanez, deci nu ne revine nouă să ne implicăm într-o astfel de decizie. Am dezbătut însă această chestiune pentru că este una esențială, fundamentală și urgentă. Acum despre refugiați. În 2013 am prezidat o delegație a Parlamentului European în Liban și în 2013 numărul de refugiați sirieni era de 300 de mii. La vremea aceea se spusese deja că s-a depășit limita posibilului. E vorba aici de o țară care are o suprafață de 10.000 de kilometri pătrați și uh, refugiații sirieni și palestinieni uh, care se află la ora actuală sunt în număr de 2 milioane, ceea ce reprezintă o povară foarte mare pentru o țară atât de mică. Practic, o treime din populația care trăiește în Liban uh, este reprezentată de refugiați și aceasta înseamnă că sunt recunoscute eforturile de solidaritate ale autorităților libaneze, de asemenea rolul fundamental al agențiilor ONU care se află la fața locului și, uh, de asemenea, rolul jucat de delegația noastră care a încercat să ajute pentru rezolvarea acestei situații, o situație uh, de urgență, însă trebuie să facem mai mult decât ce am făcut până acum. Cred că Parlamentul nostru trebuie să aibă o poziție foarte clară în ceea ce privește răspunsul oferit de UE față de posibilitatea de primire a refugiaților. Termenul potrivit, cel mai potrivit ar fi acela de rușinos. Este rușinos că unele state membre refuză să primească sute de refugiați atunci când alte țări, precum Libanul, au um, în responsabilitatea lor un milion de refugiați sirieni la ora actuală. Am avut ocazia de asemenea să um, vedem cum funcționează și un proiect uh, educativ și să ne deplasăm și să vizităm o tabără de refugiați temporară. Am văzut acolo familiile care uh, locuiesc și condițiile în care locuiesc aceste familii. E clar că uh, lucrurile nu pot continua așa cum sunt acum. Doar o pătrime din uh, copii au posibilitatea să meargă la școală, iar Națiunile Unite și în altul Comisariat pentru Refugiați, uh, mai precis, au uh, putut să dea doar 19 dolari pe cap de refugiat. Aceștia sunt banii de care au dispus, ceea ce reprezintă foarte puțin. V-aș reaminti că fiecare familie siriană pentru a rămâne într-o astfel de tabără de refugiați te temporară, trebuie să plătească între 50 și 80 de dolari pe lună de chirie. Pentru a merge la școală se plătesc în jur de 50 de dolari pe lună și dacă uh, în altul comisariat al ONU nu are decât 19 dolari per refugiat, asta înseamnă o povară extrem de ridicată, nu doar pentru aceste persoane, ci și pentru societatea libaneză care trebuie să suporte aceste costuri, pentru familiile libaneze care dau dovadă de o solidaritate foarte mare și, bineînțeles, există niște limite din punct de vedere social și din punct de vedere material. Iată de ce autoritățile libaneze au hotărât să închidă frontierele și să nu mai accepte alți refugiați. Este o situație de-a dreptul critică, din punctul meu de vedere. Națiunile Unite și experții cu care ne-am întâlnit ne-au spus că aceasta nu este o soluție realistă, ținând cont de faptul că uh, Libanul e înconjurat de Siria și povara reprezentată pentru societatea libaneză este foarte mare. Ceea ce figura deja în comunicatul nostru de presă era că solidaritatea familiilor libaneze și cea care au dat dovadă autoritățile libaneze, guvernul libanez, ținând cont de dificultățile financiare cu care se confruntă agențiile ONU care lucrează la fața locului și ținând cont de toate elementele pe care vi le-am prezentat deja, E clar că e nevoie de eforturi mult mai mari din partea Uniunii Europene. Nu putem uh, să uh, ne ascundem și să ne facem că nu vedem nimic se spune că problema ar fi lipsa de bani. Eu n-am participat la dezbaterea cu doamna Mogherini, dar ieri am văzut o comunicare în legătură cu deciziile luate la summit. 12 milioane ar fi alocate uh, misiunilor de uh, patrulă. Cred că acești bani ar putea fi folosiți uh, în cu totul altfel. Bineînțeles, e o chestiune de alegere politică, dar ar trebui să ne gândim foarte bine la alegerile politice pe care le facem aici la Parlamentul European și felul în care hotărâm să cheltuim din banii contribuabilului european. Ieri s-a făcut acest anunț uh, referitor la cele 12 milioane de euro și, în schimb, nu s-a oferit niciun ban pentru refugiați. Situația în Siria, și acesta este ultimul comentariu pe care îl voi face, deși ar fi multe de spus, am reușit să dedicăm o zi întreagă situației din Siria. Ne-am întâlnit cu mai mulți ambasadori ai UE, ne-am întâlnit și cu cetățeni, cu a, părți implicate. Ne-am întâlnit cu doamna Coala Mata, care este șefa șefa de cabinet a trimisului special al ONU în Siria și am avut ocazia să obținem informații directe în legătură cu ce se întâmplă acolo. Din păcate, nu ne-am deplasat uh, până în Siria, însă acest punct va fi probabil supus uh, dezbaterii până la urmă. De altfel, din 2011 până acum, speranța de viață în Siria a trecut de la 75 la 55 de ani, deci o scădere de 20 de ani ca și speranța de viață în 4 ani este un lucru care ne spune foarte mult. Iată un comentariu esențial pe care doream să-l fac aici. Un alt element pe care vi l-aș prezenta și care ne-a fost uh, menționat de către reprezentanții ONU, de către ambasadori, de către uh, cetățenii de la fața locului, reprezentanții UE de acolo, iată ce ne-au spus. Ceea ce au încercat să transmită principalele uh, mijloace mass media a fost că între Nasrud și Daesh există o diferență principală, și anume că un grup ar fi radical și celălalt nu. Însă eu nu sunt de acord cu acest lucru, nu putem vorbi de grupuri teroriste moderate, dar mă rog, fiecare utilizează conceptele pe care le consideră cele mai oportune. Oricum, din informațiile pe care le avem de la fața locului este că nu trebuie să facem această diferențiere între grupurile teroriste. Oricum, amenințarea teroristă ca atare există și uh, ea este la fel de mare din cele două părți, din partea Daesh și al-Nusra. Și Doamna Mata a făcut un apel foarte clar și anume acela de a nu face nicio diferențiere între cele două, pentru că eforturile noastre trebuie să rămână la nivel comun pentru a lupta împotriva terorismului în mod eficient. Nu trebuie să facem o diferențiere care nu există de fapt și care nu este percepută la fața locului de către persoanele care lucrează acolo. Și mai există un element important și care are legătură cu cele spuse mai devreme de mine. Este un apel pe care l-am primit la fața locului referitor la fondurile care ajung până la teroriști și armele care le sunt furnizate. Ar trebui să stopăm acest proces și să facem același lucru și pentru grupurile care uh, formează, care pregătesc uh, luptătorii pentru a se duce în Siria. Pentru că altfel nu facem decât să aruncăm paie pe foc și permitem practic uh, să se continue cu toate aceste atentate și nu le stopăm în niciun fel. Prin intermediul acestei uh, finanțări, prin oferirea de arme către grupări teroriste, indiferent că sunt considerate ca moderate sau nu, și spuneam că această diferențiere nu există practic pentru cei care se află acolo, din punctul lor de vedere, atunci când e vorba de arme sau de finanțare oferită acestor grupuri teroriste, practic înseamnă că mm, suntem de acord sau uh, promovăm în continuare atentatele de acolo. Încă înaintea acestei vizite eram absolut convinsă de nevoia de a organiza o vizită a delegației în Siria. Acum sunt și mai mult întărită în această convingere și nu ne putem preface că nu există uh, o astfel de problemă și că Parlamentul nu are niciun fel de relație cu Siria. Trebuie să o facem, trebuie să ne implicăm în cadrul unei delegații și să luăm legătura cu guvernul, cu autoritățile și, uh, de asemenea, nu doar cu Parlamentul, ci și cu alte instituții. Trebuie să facem aceste eforturi pentru a putea organiza o vizită a delegației fără a exista niciun fel de confuzie în legătură cu obiectivele noastre. Pentru că știm că relațiile au fost întrerupte, dar oricum trebuie să încercăm să organizăm o astfel de vizită. Mulțumesc! Eh, tack för ordet, ordförande. Och jag vill börja med att rikta ett stort Doamna Winberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au organizat această vizită, membrilor delegației și doamnei Marias, care a organizat într-un mod excelent această vizită cu un program încărcat de dimineața până seara târziu. Foarte pe scurt câteva cuvinte din și din partea mea. A fost o vizită interesantă, uh, educativă, emoționantă și um, toate vizitele, toate contactele pe care le-am avut cu ministrii, cu parlamentarii, cu reprezentanții din partea diferitelor ONG-uri au fost deosebit de importante și am uh, aflat uh, atât de multe lucruri încât va dura o perioadă destul de lungă de timp până când Uh, vom putea să prelucrăm toate aceste informații. Un parlamentar mi-a spus că Libanul este o... În Liban există o bombă cu ceas care așteaptă să explodeze. Marisa s-a referit la numărul imens de refugiați, un milion de oameni, și nu mai există nicio posibilitate de a ne gândi la situația din urmă cu doi ani. Nu mai există furnizarea de uh, apă, nu mai există canalizare, acces la uh, curent electric și poporul uh, libanez trebuie să fie ajutat pentru că nu mai au la dispoziție resursele necesare pentru a face față acestei situații. Un număr atât de mare de oameni care au sosit într-o perioadă atât de scurtă de timp a dus la probleme de integrare și trebuie să ținem cont de aspecte foarte diferite și, după cum a spus Marisa, foarte puțin copii mai pot să meargă la școală și educația este deosebit de importantă pentru copii și ne putem uh, închipui ce se va întâmpla peste 13-14 ani cu toți acești copii care nu au putut să meargă la școală, trăiesc în continuare în tabere de refugiați și cred că vor fi uh, victimele uh, recrutării în alte rețele teroriste. Deci trebuie să oferim acestor copii o educație, să le punem la dispoziție apoi uh, un loc de muncă. Apoi, Organizația Mondială pentru Alimentație, cred că trebuie să creeze capacități suplimentare, pentru că altfel nu vom reuși să dăm speranță și încredere în viitor uh, tuturor acestor oameni. Cel mai cea mai importantă problemă amintită de toată lumea s-a referit la numărul imens de refugiați, la teama extinderii conflictului și după cum a afirmat și Marisa, și mie mi se pare deosebit de important să reușim să vizităm și Siria pentru a înțelege care este situația la fața locului. Este foarte ușor să discutăm despre ce se întâmplă în Siria, aici la Bruxelles, fără a ști ce sunt care este situația reală la fața locului. Ne dorim cu toții pace în Siria și pe glob. Situația nu este însă foarte simplă. Acum avem nevoie de a ajuta în mod concret uh, oamenii din uh, Siria, din uh, Liban. Trebuie să sporim uh, finanțarea ajutorului uh, umanitar. Mulțumesc din nou tuturor celor care au uh, contribuit la organizarea acestei vizite în Liban. Domnul Coțo, Coțolino. Mulțumesc, nu vreau să adaug prea multe. la ceea ce s-a spus deja de către colegele mele care au fost cu mine în Liban. Aș vrea doar să-mi să vă atrag atenția asupra unui aspect care este cel care este de fapt cel mai frapant, mai ales atunci când vizităm aceste locuri, și anume că aceste tabere de refugiați sunt 2200, 1.400.000 de sirieni, 800.000 în Turcia și sute de mii în Iordania, de asemenea. Și ceea ce ne frapează cel mai mult este că există foarte multe persoane tinere în, această, în aceste tabere. De fapt, ei sunt majoritatea între 0 și 18 ani, sunt majoritatea uh, absolută a persoanelor care trăiesc în aceste tabere și ei sunt, aceste tabere sunt uh, subiectul unei uh, inițiative constante, subversive, ideologice din partea grupurilor teroriste. Sunt, de fapt, un teren pe care încearcă să opereze și riscăm de aceea să pierdem o întreagă generație. Așadar, nu e vorba numai de problema cum găsim resurse, cum găsim soluții la un, și un echilibru politic într-o țară în care, într-adevăr, lucrurile sunt paralizate. Le-am întâlnit cu premierul care ne-a spus că am, și am avut și noi, de fapt, impresia clară că mm, și uh, numirea persoanelor pentru armată, de exemplu, pentru participarea la armată, va deveni o problemă și o, o idee de luptă politică. Dar situația din tabere este cea care este de fapt explozivă, mai ales uh, din cauza că este vorba de tineri. Așadar, am putea să ne imaginăm chiar în cadrul politicii de vecinătate să avem o capacitate nouă din partea Europei, așadar pentru a încerca să adresăm aceste realități, să vorbim cu popoarele respective, și să adresăm un proiect foarte important european pentru, uh, către forțele tinere, pentru ca entuziasmul tinerii să nu se piardă în acest fel. Mai ales mă gândesc aici la copii și ar trebui să încercăm să găsim o conferință a căror promotori am putea să fim noi, uh, Europa, împreună cu unele structuri internaționale și să încercăm să mm, lansăm un proiect care intervine în cadrul acestor realități. Eu cred că noi trebuie să facem această alegere. Avem foarte multe resurse, nu avem puține, de fapt, în momentul de față în legătură cu această problemă și dacă le-am adresa unor obiective mai clare pentru a putea avea o relație și a construi o relație cu aceste tinere generații, poate că am putea să ajutăm astfel viitorul Europei, am putea să să acționăm exact în acele locuri în care precaritatea poate să ducă la probleme foarte mari. Cred că cu toții am fost uh, impresionați de întâlnirea pe care am avut-o cu reprezentanta ONU, pentru că, într-adevăr, uh, am vorbit de punctele de trecere din Siria, de Aleppo și uh, de cum o să arate situația în jurul acestor orașe. Să trebuie să lansăm o inițiativă din partea Parlamentului și din partea parlamentarilor europeni față de Siria. Deci trebuie să încercăm să găsim modalitatea corectă și formele pe care să le, de dialog care considerăm că sunt adecvate, mai ales pentru a avea un dialog cu Parlamentul. Mulțumesc! Mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Alio Marie. Aș vrea să-i felicit pe membrii uh, delegației care au uh, contribuit la raportare în acest, la, la redactarea acestui raport. Uh, despre refugiații în Siria. Mi se pare însă că lipsește un aspect care nu este destul de dezvoltat și pe care eu uh, fusesem deja inițiată de către anumiți, uh, anumite persoane de contact libaneze anul trecut, și anume impactul asupra vieții din Liban și asupra echilibrului din Liban al acestuia flux de refugiați. Pentru că cred că, dincolo de problema instituțională, aceasta este una din problemele majore. Mă gândesc, de exemplu, la impactul asupra vieții de muncă. Refugiații care vin sunt uh, întotdeauna angajați costuri mult mai mici, există un impact și asupra locuințelor, prețul locuințelor a crescut foarte mult pentru că sirienii care vin cu mai mulți bani vin să facă concurență. Iar uh, există un impact și asupra securității, vorbim aici de o creștere a delinvenței, de un impact asupra echilibrului cultural, pentru că sirienii și libanezii nu au chiar aceeași cultură. Deci cred că toate aceste probleme, care de fapt sunt aceleași pentru Iordania, așa cum a spus-o și delegația Parlamentului din Iordania care a fost aici săptămâna trecută, sunt toate foarte importante și cred că ideea unui fond este o idee foarte bună. Trebuie să fim conștienți că în fața impactului pe care îl poate avea valul de refugiați libanezi în regiunea întreagă, de fapt, refugiații în Europa nu sunt suficienți deci dacă creăm un fond, acesta ne va permite să cuplăm fondurile care vin din alte țări din regiunea aceasta, mă gândesc aici la țările din Golf și la altele, care sunt și ele direct interesate de stabilitate, stabilitatea Libanului, a Iordaniei și care deci sunt interesate de stabilitatea din regiune. Aș vrea să știu dacă aceste subiecte au fost discutate de către interlocutorii dumneavoastră când ați fost în călătoria noastră de lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă mulțumesc pentru informația care ne-a fost prezentată și aș vrea să vă cer mai multe detalii în legătură cu întâlnirea pe care ați avut-o cu reprezentanta domnului Mistula. Când uh, a venit aici în fața noastră, ne-a spus că se negociază pentru încetarea focului și că aceasta ar ajuta foarte mult uh, întreaga populație care a avut de suferit atât de mult. Referitor la vizita în Siria și relația cu autoritățile siriene, bineînțeles, sunt pentru o astfel de vizită și trebuie să deschidem dialogul cu toată lumea, trebuie să avem deschise toate canalele de comunicare și nu putem să facem uh, așa cum face Arabia Saudită, în care femeile sunt uh, decapitate, sunt uh, infravalorate, și care este unul dintre principalii noștri aliați, vorbim cu ei, deși îi finanțează pe acești teroriști integriști care după aceea atentează aici în Europa. Deci nu numai că susțin o astfel de vizită, ci susțin un dialog deschis cu toți cei care sunt implicați într-un astfel de conflict, pentru că doar în felul acesta vom găsi o soluție. Mulțumesc. Thank you. <coughs> Mr. Chairman. Domnul Corvin Mica. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am vizitat Siria, am petrecut uh, patru zile și am uh, discutat cu diferiți uh, oameni și părerea mea este că este, că este important să mergem în Siria. Singura posibilitate de a evita uh, Holocaustul a sute de mii de oameni este să îl sprijinim pe excelența sa, Bashar al-Assad. Este singura posibilitate de a evita o catastrofă. Indiferent dacă vă place sau nu de domnul Assad, trebuie să înțelegeți un lucru. Armele date armatei demo- democratice siriene ajung până la urmă la califat, la califatul islamic și uh, este evident că trebuie să îi ajutăm pe cei care își doresc o Sirie diferențiată, care să nu insiste pe o parte a minorităților care fac parte din Siria, etniilor care fac parte din Siria și acesta este Bashar al-Assad, care trebuie ajutat acum, nu peste câțiva ani. Mulțumesc, doamna Matias. Vivian. Um, relativamente, uh, eu queria agradecer todos os seus comentários. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră, pentru informațiile suplimentare pe care ni le-ați eh, furnizat, pentru a răspunde ultimei întrebări. Cred că viitorul Siriei trebuie hotărât de populația, de poporul sirian și trebuie să ne asigurăm că poporul sirian va fi, va fi cel care va putea să-și hotărească propria soartă. De urmare, va trebui să găsim o soluție pașnică la criza politică în desfășurare și nu cred că trebuie să punem noi paie pe foc mai, mai mult decât se întâmplă acum în uh, Siria. Um, nu știu apoi dacă v-ați referit la conferința la Geneva 3 sau nu, nu sunt sigură că v-am înțeles foarte bine întrebarea. Nu cred că putem ajunge la un scenariu de tip Geneva 3 până când nu vom fi încheiat capitolul referitor la Geneva 2. Pentru ca aceste conferințe să reviseze progrese, trebuie să ne gândim la ce s-a întâmplat la conferințele anterioare. Nu putem merge înainte cu o conferință care a, a fost un eșec. Trebuie să ne asigurăm că vom găsi o soluție politică, una pașnică la problemele cu care se confruntă în acest moment această regiune. Prima întrebare care a fost adresată s-a referit la situația din uh, Liban și la impactul refugiaților asupra acestei situații. Într-adevăr, a fost o temă dezbă- dezbătută pe larg. Uh, cu ocazia vizitei noastre a fost amintită problema dumpingului social, uh, creșterii șomajului, dificultăților cu care se confruntă acum familiile libaneze. În contextul dumpingului social, este adevărat că situația ocupării s-a înrăutățit. În momentul în care am discutat cu refugiații sirieni, am auzit că copiii, de exemplu, um, adună deșeuri de resturi de metal pe care reușesc să le vândă pentru prețuri de nimic și femeile care trebuie să lucreze și sunt plătite foarte prost și foarte mulți copii, într-adevăr, în loc să meargă la școală, sunt obligați să lucreze și așa cum a spus și domnul Cățolino, trebuie să garantăm copiilor să meargă la școală. Din păcate, doar unul din patru copii pot să meargă la școală, Restul, probabil, sunt fericiți dacă câștigă un dolar în fiecare zi. Nu doar uh, nu există probleme doar din punctul de vedere al ocupării, dar și din punctul de vedere al accesului la apă potabilă, uh, canalizare și așa mai departe. Și cred că um, trebuie să ne gândim la foarte multe uh, aspecte. Libanul este o țară cu o suprafață uh, redusă um, și dacă ne gândim la uh, numărul de refugiați și am, dacă am transpune situația prin care trece Libanul în Portugalia, din punctul de vedere al densității populației, în Portugalia ar trebui să vină 20 de milioane de refugiați. Deci dacă luăm ca punct de plecare suprafața unei țări, pentru o țară ca Portugalia, cu, cu o populație de, de 10 milioane, ar trebui să sosească 5 milioane de, de refugiați. Există diferite comparații pe care le putem face din punctul de vedere al suprafaței, al populației și așa mai departe dar este evident că există uh, probleme legate de siguranță uh, pentru populația Libanului. Și toate aceste aspecte sunt amintite în uh, raportul nostru. În legătură cu posibilitatea de a vizita Siria, sunt de acord cu colegul nostru Coțolino, ar trebui să putem discuta cu toate părțile implicate, însă guvernele europene au decis în mod uh, unilateral să întrerupă uh, legăturile diplomatice cu guvernul sirian. Uh, din câte știu eu, Parlamentul European nu a întrerupt relațiile cu Parlamentul sirian. Poate mă înșel, însă, dacă acest lucru este adevărat, cred că este un minim posibil din partea noastră de a restabili dialogul cu Parlamentul sirian în cadrul delegației cu statele mașere, că am put, discutăm în continuare despre situația din Siria și astfel, eventual, am putea relua acest dialog cu Parlamentul din Siria. Oricum, trebuie să abordăm cu toată seriozitatea această temă și cred că trebuie să putem demara un dialog cu toate părțile interesate din uh, Siria. Avem acest uh, drept și cred că este de datoria noastră de a discuta cu uh, partenerii noștri din uh, Guvernul și Parlamentul Sirian. Aș dori să profit de această posibilitate. Mm, nu știu dacă ați înțeles toate cuvintele pe care le-am spus eu. Mă bucur că aveți căștile acum. Mi se pare că este foarte bine să acordați o atenție uh, celor care vorbesc. Uh, mi se pare rușinos că ne-ați dat cuvântul să vă spunem ce s-a întâmplat cu cu ocazia acestei delegații, însă nu, nu ne-ați ascultat uh, deloc. Într-o democrație este foarte important să ascultați uh, toate intervențiile, să ascultați uh, să ascultați pe oameni care vă plac și pe cei care, care nu vă plac. Doamna colegă, v-am ascultat și vă pot și răspunde acum. sunt o persoană care uh, ascultă cu mare uh, atenție, însă am și am put, aș putea să vă și critic în legătură cu delegația dumneavoastră, însă nu fac acest lucru. În ultimele 12-14 luni am vizitat de două ori uh, Libanul. Am vizitat și taberele de refugiați, odată singur și odată cu uh, delegația Comisiei AFET. Pe lângă taber, pe lângă taberele de refugiați unde există palestinieni, nu, nu există și alte tabere de refugiați pentru că se cunoaște foarte bine cât de mari sunt problemele aduse de crearea altor tabere de refugiați și faptul că într-un stat care are o populație de 4 milioane există un, un număr de 1,3-1,4 milioane de refugiați un milion uh, sau chiar mai mulți care provin din, Risia, din Siria ne demonstrează cât de dramatică este situația din, din statul respectiv. Acest stat este victima războaielor purtate prin uh, intermediari și este important să contribuim și noi la unitatea diferitelor grupuri politice de 13-14 luni uh, nu a fost ales un nou uh, președinte al, uh, al acestui stat pentru că cele două partide creștine nu au reușit să cadă, la, să cadă de acord despre cine să fie următorul președinte, care prin Constituție trebuie să fie un creștin și cred că a venit momentul să se ajungă la un acord politic astfel încât acest stat să aibă un nou președinte. Am purtat uh, discuții uh, intense și cu reprezentanți uh, de vârf ai uh, Hezbollah și trebuie să înțelegem că un partid creștin și Hezbollah, uh, șiiții, care, sunt, uh, care urmează, de-au curs instrucțiunilor din uh, Teheran, din Iran și că Uh, partidul sunit al fostului prim-ministru uh, asasinat Hariri. Um, încearcă să ajungă la un acord. Și Libanul cred că ne ilustrează foarte clar situația dramatică prin care trece această regiune. Și are un, uh, are un rol cheie în această regiune Uh, unde și Teheranul, și Riadul, și Turcia au un uh, rol important. Este o regiune foarte complicată și reflectă situația din întreaga regiune. Din fericire, nu s-a ajuns la un conflict armat și în uh, Liban. Știm că aripa militară Hezbollah s-a implicat deja în conflictul din Siria și să încearcă sprijinirea activităților ISIS, astfel încât ISIS să ajungă și în uh, Liban. Deci, uh, avem, Uniunea Europeană are responsabilități în Liban, uh, pe lângă responsabilitățile pe care le are Qatarul, le are Riadul în Liban și am discutat despre responsabilitățile care, pe care le are Uniunea Europeană în acest stat dar și în uh, Irak și în Siria și cred că, sau cel puțin aceasta este impresia mea, că avem această șansă ca prin comportamentul uh, tuturor părților interesate s-a ajuns până la urmă la crearea unui monstru, statul islamic, pe care nimeni nu-l mai poate controla. Și acum este important să combatem acest uh, monstru. Nu știu dacă printr-o vizită în Siria, vizită parlamentară în Siria, vom reuși să demarăm negocieri reale în uh, Siria, dacă m-ar interesa, sincer, cum ați reușit acest lucru, eu uh, nu cred că este posibil. Și uh, Uh, înțeleg că doriți să reluăm uh, contactul cu autoritățile guvernamentale din Siria, autorități care își bombardează propria populație. Uh, mă gândesc la ce se întâmplă cu minoritățile religioase, cu asizii din, din Irak, cu caldeenii, cu curzii din Siria este o situație dramatică. Și apoi, în uh, Libanul este o, situ- este o țară care, din punct de vedere uh, social, se află într-o situație mult mai bună decât, decât uh, situația în care se află Iordania, de exemplu. Și este important și uh, spun acest lucru foarte, uh, într-un mod foarte politicos, este important modul nostru de abordare. Uh, am eșuat în Siria pentru că în uh, fazele inițiale ale conflictului din uh, Siria nu am reușit să purtăm un dialog real cu Rusia. Uh, acesta a fost un factor. Irakul este rezultatul prostiilor din politica americană, însă Cred că avem nevoie de o privire de ansamblu, de un concept uh, general față de ce se întâmplă în această uh, regiune și, și cred că um, o vizită a delegației Parlamentului European trebuie să se încadreze într-un acest concept general. Și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și cred că putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Matia, să aveți din nou cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu acho que não nos basta uh, olhar sempre para. Nu, întotdeauna este suficient să privim eh, din exterior o situație, să analizăm eh, care sunt responsabilitățile care revin Riadului sau altor puteri regionale Ehm, eu mă refeream la ce am putea să facem noi, europeană, și care este rolul nostru. Nu trebuie să uităm care sunt responsabilitățile Uniunii Europene, să le evaluăm și să mergem dincolo de a adopta rezoluții, de a face declarații publice. Ar trebui să putem să mergem la fața locului, chiar dacă o asemenea vizită nu va servi decât la confirmarea lucrurilor pe care deja le cunoaștem. Acesta este rolul nostru. Pentru că, dacă nu, de ce ar mai exista aceste delegații? De ce ar mai exista această comisie? Cred că motivul existenței noastre este de a face ceva în numele Uniunii Europene. Acestea fiind spuse, eu consider că munca noastră ar fi una limitată dacă vom cheltui banii contribuabililor doar pentru a redacta și adopta uh, rezoluții și proiecte de aviz. Cred că trebuie să facem uh, mai mult. Doamna colegă, de, de această dată chiar nu v-am mai înțeles. Această comisie și președintele acestei comisii au vizitat această regiune, toate taberele de refugiați în uh, ciuda avertismentelor uh, reale și în ciuda riscurilor cărora ne-am uh, supus. Ne-am pus în pericol în mod personal vizitând această regiune și apoi să spuneți că nu facem suficient, că ne limităm doar la adoptarea unor rezoluții. Cred că nu mi-ați ascultat cu atenție suficientă prima intervenție Am discutat această temă, v-am invitat să ne prezentați această temă, am dat cuvântul tuturor uh, colegilor dumneavoastră, mi se pare o ocazie uh, rațională, însă acum să dăm vina unii pe alții și cine, să spunem cine face mai mult, uh, nu cred că trebuie să ne implicăm într-o asemenea acțiune. Uh, trebuie să vedem care au fost experiențele dumneavoastră, care au fost experiențele mele și pentru a învăța ceva, pentru a putea merge uh, mai departe. Aș dori să vă mulțumesc pentru vizita dumneavoastră, mulțumesc membrilor delegației care au participat la, la această vizită, că ne-ați prezentat uh, această vizită. Eu mi-am exprimat părerea față de uh, problemele întâlnite în această regiune. Nu cred că este cazul să dăm vina unii pe alții. Eu termin pe aici. Eu pe desculpa, mas eu Îmi cer scuze, dar n-am acuzat pe nimeni. Eu cred că cel mai bine este să înțelegem toate aceste relații bune pe care le avem deja în această comisie și cu această comisie să fie păstrate. Nu am acuzat pe nimeni, dar uh, am uh, încercat doar să reacționez la o recomandare pe care ne-ați făcut-o dumneavoastră, și anume ca această comisie să lucreze, să, să lucreze într-o bună colaborare și nu era vorba niciun fel de o acuză. Dumneavoastră ați făcut o recomandare pe care eu am acceptat-o și cred că ar trebui să nu mai uh, considerăm că vorbim unul pe lângă celălalt. Eu zic că ar trebui să ne înțelegem pentru că uh, este o bună ocazie să pot să vă prezint acest raport. Mă mulțumesc foarte mult și colegilor și mulțumesc și dumneavoastră, domnule președinte, pentru că ne-ați uh, ascultat și cred că trebuie în continuare să lucrăm împreună, pentru că sunt foarte multe de făcut în acest domeniu. Mulțumesc! Ich bedanke mich für Ihre letzten Worte. Vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Poate că este sufletul meu foarte sensibil pentru care sunt cunoscut că am perceput lucrurile așa, astfel încât să trecem înapoi la metoda de lucru și să încercăm să revenim la lucrurile noastre. Eu zic să trecem acum la punctul uh, următor și cred că acum avem o parte a reuniunii care este